privind uh, punerea în aplicare a directivei privind calitatea carburanților și dau cuvântul din nou domnului comisar Moedas. Mrs. President. Doamne președinte, doamnelor și domnilor deputați, comisarul Caniete regretă că nu poate fi personal aici la această dezbatere azi. Sper că această dezbatere îndelungă despre metodele de calcul și alte cerințe în temeiul articolului 7 din direcția privind calitatea carburanților pot fi acum puse la acte, astfel încât noul pachet privind clima și energia să poată fi adoptat în ansamblul său. Sperăm că statele membre vor putea să ia măsuri pentru compensarea eforturilor care se fac pentru reducerea cu 6% a emisiilor de carbon. Înțeleg că există totuși membri ai Parlamentului care consideră că propunerea Comisiei ar fi lipsită de ambiției uh, și susțin că nu sunt, uh, nu sunt reglementate în mod suficient anumite uh, tipuri de combustibil fosil. Că tocmai obiectivul articolului 7a Uh, este acela de a reduce uh, conținutul de noxe din carburanți din carburanții importați. Trebuie să facem astfel încât măsurile lu- luate să permită o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 6% până în 2020. Această, acest obiectiv poate fi uh, atins atât în plan intern cât și în plan extern dacă se aplică propunerea Comisiei. Propunerea Comisiei a fost agreată de Com- Consiliul European și constituie un compromis fezabil care uh, vizează atingerea obiectivelor, uh, dar și răspunde rezervelor și reținerilor diferitelor părți interesate este și un pas în sensul unei mai bune reglementări și guvernanțe după 2020, toate măsurile având uh, ca obiectiv reducerea uh, emisiilor de gaze cu efect de seră din camburanții folosiți în transport. Toate părțile interesate, cât, atât, inclusiv Parlamentul, vor fi invitate să își expună punctul de vedere la conferința care va fi organizată pe această temă în cursul anului viitor. Vă mulțumesc, doamne președinte, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați. Mulțumesc și acum, timp de trei minute, are cuvântul domnul Giurc. Mulțumesc, doamnă președinte, uh, domnule comisar, dragi colegi. Demersurile Uniunii Europene împotriva uh, modificărilor climatice Eh, aceste demersuri includ și cele cu privire la calitatea carburanților. Uniunea Europeană este lider în acest domeniu și nu își poate permite să nu-și atingă obiectivele pe care singură și le-a formulat. Sigur că trebuie să ținem cont de aceste reguli care trebuie să fie cât se poate de puțin birocratice și trebuie să împovereze cât se poate de puțin părțile interesate. În același timp trebuie să uh, împăcăm protecția mediului cu competitivitatea continentului și păstrarea locurilor de muncă. Eu cred că propunerea Comisiei reunește toate aceste calități. Vreau să atrag atenția colegilor care deocamdată se împotrivesc aceste propuneri a Comisiei că prin poziția lor compromit eforturile celor cinci ani de când tratăm această chestiune. Tocmai de aceea este important să ajungem la un consens care poate fi un punct de pornire pentru uh, limitarea uh, emisiilor de gaze cu efecte de seră. Pentru uh, Sigur că este un obiectiv care sună bine, să reduci emisiile de gaze cu efect de seră. Însă, anumite obiective nu par fi reale, realiste. Mai întâi, Uh, pentru că nu toate oferi, uh, informațiile oferite de statele membre către uh, Comisia, Comisia Europene sunt fiabile și mai apoi pentru că există anumite obstacole administrative. Anumite măsuri pot periclita pe aceia care, chiar dacă nu doresc să importe carburanți pe bază de gaze de șist din Canada, dar care, din cauza administrat, eh, poverii administrative, ar putea suferi anumite dezavantaje eh, de competiție. Vă rog totuși să, dragi colegi, să acceptăm și să adoptăm propunerea Comisiei pentru că altminte periclităm întregul proiect de atingere a acestor obiective de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Mulțumesc, domnul Grote, două minute. Mulțumesc foarte mult. Avem o dezbatere interesantă în legătură cu această directivă privind combustibili în Comisia pentru Mediu. Tocmai s-a spus că aici este vorba de valori realiste. Când este vorba de valorile din 2011 spre 2014 și sunt reduse crește cu 40%, atunci ă, trebuie să ă, te întrebi care este motivul. Există oare aici probleme de politică de mediu care au intervenit? Nu cred. Cred că este vorba despre negocierile privind un acord de liber schimb. Și vreau să vă avertizez dacă pe viitor lucrurile vor evolua la fel uh, ca uh, legile care au fost adoptate în cadrul uh, pachetului climatic sunt distruse în cadrul procedurii de comitologie, devenim ridicoli în ce privește poziția noastră pe plan mondial, ca Uniunea Europeană. Deci eu cred că trebuie să ajungem la un compromis, Comisia să adopte o declarație. Eu apreciez faptul ca uh, dumneavoastră, domnule comisar, să fiți uh, prezent astăzi, dar aș fi așteptat pe altcineva din partea Comisiei astăzi în sală. Aș vrea să uh, ne spună Comisia cum putem uh, să ieșim din impuls, pentru că, impas, pentru că altfel uh, va trebui să votăm împotriva trebuie ca pe viitor în negocierile uh, acordurilor de liber schimb să avem o prestație serioasă să scădem puțin uh, standardele. Uh, da, uh, din punct de vedere politic trebuie să spunem nu, din punct de vedere al politicii de mediu trebuie să spunem nu și în ce privește modul în care Comisia se comportă cu Parlamentul, de asemenea trebuie să spunem nu, pentru că mi se pare o brăznicie. Aceste valori în ultimii trei ani au fost schimbate este de neacceptat. Mulțumesc, doamna Grote. Doamna Gărling, pentru două minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. Domnul Grote spune că putem să spunem nu, doar nu. Nu e chiar așa. Această decizie a fost discutată sub rezervă de examinare Ceea ce înseamnă că obiecția domniei sale trebuie să fie justificată. Nu putem spune doar da sau doar nu. Obiecția trebuie să fie justificată pe unul din trei motive. S-a ales motivul 3 care este incompatibil cu scopul actului original. Aceasta sugerează că măsura nu permite o raportare eficientă a volumului de emisii în corelație cu combustibilul consumat. Sigur, argumentația de la punctul 3 cel ales nu este demonstrată. Propunerea are merite. E vorba ca furnizorii de combustibil să dea specificații tehnice a combustibilului comercializat. Este un pas pozitiv care ar spori nivelul de transparență, atingându-se un nivel de transparență care încă nu există în Uniunea Europeană. Monitorizarea acestor informații vor permite o aducere la zi a bazelor de date de resort din Uniunea Europeană într-un mod mai eficient. În plus, întrucât uh, directiva prin calitatea combustibilului nu este introdusă în cadrul lucrului imediat al Comisiei, această directivă nu face decât să submineze credibilitatea întregului demers, for- forțând întârzieri suplimentare. E vorba de un act legislativ care va expira în șase ani. Nu cred că așa trebuie să mergem mai departe. Un compromis mai bun, domnul Crote caută un compromis la comisie, însă o alternativă mai bună, în opinia mea, ar fi aceea ca Parlamentul să dea curs propunerii comisiei în spiritul inițial, asigurându-ne că într-adevăr ajungem undeva în următorii șapte ani și că nu lăsăm acest document ca un fel de cadavru într-un purgatoriu interinstituțional. Mulțumim, domnule Gărnin. Domnul Gerbrandi, două minute. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. În acest weekend m-am întors de la Lima, de la summitul pe probleme de climă și trebuie să vă spun că am fost impresionat de hotărârea de acolo de a se combate schimbările de climă. Însă ce s-a întâmplat la Lima ne-a arătat pregnant că încă ne așteaptă bătălii grele de purtat pe frontul schimbărilor de climă. Haideți să recunoaștem, volumul emisiilor de dioxid de carbon va continua să crească în viitorul imediat. Din acest motiv, este esențial ca politicile publice să stimuleze investițiile în direcția economiei cu emisii reduse de carbon și acum ajungem la această directivă prin calitatea carburanților. O diferențiere între tipurile de combustibil este esențială. Însă în prezent astfel de diferențieri nu se fac. De exemplu, țiței din Nigeria, din Nigeria sau combustibili poluanți din alte zone au un tratament egal cu cel al unor combustibili de calitate superioară. Acesta este obiectivul directivei privind calitatea carburanților și de aceea am înaintat obiecții. Mă dezamăgește declarația de astăzi a Comisiei Europene. Mă așteptam să existe un angajament ferm în direcția obiectivelor originale ale acestei directive prin calitatea cambolanților și nu înțeleg. După ce v-am văzut propunerile, propunerea din 2011, cum puteți susține acum o poziție complet contrară după ce Consiliul a respins-o pe cea inițială? Nu înțeleg cum puteți să susțineți ambele poziții în același timp, deși sunt contradictorii. Clar, trebuie să stimulăm investițiile și nu putem sti- stimula investițiile decât dacă uh, dăm un semnal în direcția justă și le descurajăm în direcția nejustă. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Gerbrandi. Next speaker. Mulțumim, domnule Gerbrandi. Doamna Lopez urmează. Un minut 30 de secunde. Bună tardes, gracias, señora presidenta. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi, aș avea o întrebare. Cum se poate ca propunerea uh, propunerea Consiliului să cadă împreună în același timp cu propunerea pentru uh, uh, relația uh, și acordul cu Canada. Pentru că, de fapt, această propunere recentă a Comisiei uh, corespunde într-o, în tocmai uh, uh, solicitării lobiștilor. Știm cu toții că combustibilii fosili obținute din gaze de șist conțin mult mai multe gaze de efect, cu efect de seră decât celelalte forme de țiței. Mi se pare condamnabil că nu se încearcă nici măcar limitarea creșterii acestor, consumului pentru această specie de carburant acordul, acordurile de liber schimb cu Canada, cu Statele Unite, nu urmăresc altceva decât să eludeze controlele care există în prezent. Este un pas mare înapoi, trebuie să vă spun, și este un pas care va afecta negativ politica energetică a Uniunii Europene. Pentru că câștigurile de pe urma comercializării acestor anumite tipuri de carburanți vor duce la Uh, pierderi uh, în sectorul energetic uh, care dorește să reducă emisiile de carbon. În același timp, acapărările de teren, dezechilibrele, de, distrugerea naturii vor continua să se extindă. Mulțumesc. timp de 4 minute jumate, domnul Eichhout. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că Ehm, există obiecții din partea tuturor uh, grupurilor politice împotriva acestei propuneri și nu uh, ce privește directiva ne opunem, pentru că noi apărăm uh, directiva, dar noi ne dorim de fapt o măsură eficientă în practică, nu teoretic. Comisia, de fapt, slăbește propunerea prin această propunere, slăbește eficacitatea propunerii. Iar Judy Gerling a spus că putem avea doar obiecții din punct de vedere juridic, dar uh, trebuie să vedem uh, aici intenționat uh, Comisia anulează o prevedere în ce privește reducerea uh, gazelor cu efect de seră. Deci, uh, în felul acesta eficacitatea uneia dintre măsurile pe care le-am propus este slăbită. De aceea suntem împotriva. Dar dacă analizăm evaluarea de impact și noi ne dorim de fapt o mai bună reglementare, mâine Comisia va face o propunere de mai bună reglementare. Dacă studiem evaluarea de impact, Propunerea cea mai eficientă ar fi propunerea din anul 2011, care figurează în evaluarea de impact. De ce nu uh, ține cont Comisia de propria evaluare de impact uh, făcută în baza propunerilor din 2018, pentru că, de fapt, uh, operăm cu aceleași valori. Deci nu putem decât să ghicim uh, ce se va întâmpla. Și ajung la aceeași concluzie ca și colegul meu, Matias Grote este de fapt un efect al lobby-ului canadian. Dumneavoastră probabil că ați primit uh, apeluri și e mail din partea lobbyiștilor canadieni. Și acum uh, iată că uh, se deschid porțile pentru exploatarea gazelor de șist Ă, asta datorită ă, lobby-ului canadian foarte puternic. Și iarăși, dacă ne ascultă cineva în Canada, trebuie să înțelegeți, nu suntem împotriva Canadei, dar ne dorim o diferențiere în ce privește tipurile de combustibil. Dacă putem folosi un combustibil mai curat decât petrolul obișnuit, atunci sigur că trebuie să sprijinim acea propunere. Deci ă, trebuie să ne străduim să poluăm cât mai puțin și în acest sens să facem o uh, reglementare îmbunătățită. Deci uh, eu cred că uh, trebuie să sprijinim directiva în forma inițială. Comisia trebuie să înțeleagă că directiva privind combustibili este foarte importantă și ar trebui să fie păstrată. Iar ă, ceea ce ne propune Comisia acum spune, da, vom organiza un congres și asta e. Îmi pare foarte rău. Vrem să auzim mai mult cum putem avea garanția că după 2020 se va ține seama de o propunere care să diferențieze tipurile de combustibil, astfel încât cei buni să fie răsplătiți și cei răi să fie pedepsiți. Eu ă, da, ă, această propunere, de fapt, ne dă cu cinci ani înapoi. Propunerile făcute de noi nu se respectă. Ă, această ă, strategie se va încheia în 2020. Noi trebuie să ne luptăm pentru propunerea care a fost făcută în 2011, diferențierea între tipurile de combustibil. Deci, eu cred că uh, Ehm, trebuie până la urmă să îi răsplătim pe cei care s-au străduit să polueze mai puțin. Și eh, cred că acest lucru este important și pentru colegii mei creștini-democrați. Deci, eh, noi trebuie să avem obiecții împotriva propunerii comisiei, chiar dacă mă doare sufletul. Mulțumesc, Domnul Pedicini, pentru un minut jumătate are cuvântul. Grazie, președinte. Eu... Mulțumesc, doamnă președintă. Mă raliez spuselor colegului Eckhart. Nu toți combustibilii fosili reprezintă o amenințare la adresa sănătății sau a mediului. Unii, într-adevăr, au un efect absolut devastator. Uitați-vă la gazul de șist. S-a publicat recent un studiu care ne arată că în zonele principale de exploatare din Canada pentru nisipuri, șisturi, nisipuri asfaltice și șisturi bituminoase, nivelurile de contaminare sunt de 6.000 de ori peste pragul normal anumiți componenți au un efect carcinogenic virulent și și aici pragurile normale erau depășite de 2-300 de ori. În mai puțin de 10 ani s-a demonstrat prin teste clinice o incidență crescută a bolilor Hodgkin și de leucemie în aceste zone afectate de acest tip de poluare. În ciuda acestui fapt, propunerea comisiei nu presupune o abordare discriminatorie. Stimați colegi, ați fost votați în funcție pentru a proteja mediul. Cum e posibil că uh, Comisia Europeană continuă să facă astfel de lucruri? Domnul Ialc, două minute. Madame Președinte... Euh, Doamnă președinte, stimați colegi, lupta împotriva încălzirii climatice și reducerea gazelor cu efect de seră a făcut obiectul marilor dezbateri ecologice pe plan mondial, uh, inclusiv la conferința de la Lima. Dar acum dezbaterea se complică. Dacă subiectul ar fi uh, mai puțin grav, cred că uh, am ajunge să tratăm lucrurile cu simplicitate mexicană sau peruviană. Um, există um, la uh, Lima uh, experiența dezbaterii uh, legate de sexul îngerilor. Deci eu cred că trebuie să găsim soluții. Directiva Comisiei pe care o discutăm astăzi este una esențială în legătură cu problemele de climă și de energie. Comisia dorește să reducă intensitatea gazelor cu efect de seră. Dar există considerații strict tehnice, iar modul de calcul este contestat de către colegul nostru Gerbrandi, respectiv de colegul Eicut. Trebuie să găzi, ei au uh, puncte de vedere comune, ei aplică uh, argumente juridice și tehnice, dar eu cred că de fapt simulează și anumite poziții partizane. Noi uh, Reproșăm uh, Comisiei că acționează, de fapt, și în conflict de interese. Ministrul canadian pentru resursele naționale s-a uh, opus până la urmă legislației europene uh, și obligațiilor pe care ni le asumăm în ce privește comerțul internațional. Da, eu cred că uh, acum Comisia de, caută un pretext pentru a se uh, detașa practic de uh, regulamentele pe care parlamentarii le-au susținut. Uh, de fapt, noi trebuie, prin politica noastră ecologică, să servim interesele generale și nu interese mercantile. Mulțumesc, domnul Lain, în două minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, nu poate fi vorba de punerea în aplicare eficientă a directivei pentru calitatea carburanților, ci este o ameliorare periculoasă cea pe care o Uh, aplicați. Trebuie și eu să vă întreb cum uh, v-ați întors așa ca la ploiești uh, când acum câțiva ani încă ați comandat analize care arătau foarte clar că nisipurile bituminoase sunt mult mai rele din punct de vedere a protecției mediului decât alte forme de combustibil fosil. Eu nu cred că și studiile bituminoase s-au schimbat. S-a schimbat, domnule comisar, politica dumneavoastră și tocmai de aceea nu văd de ce ar trebui să subscriem la această schimbare. Știm că uh, transportul rutier are o uh, pondere foarte mare în acest uh, domeniu al poluării și tocmai de aceea a fost creată această directivă privind calitatea carburanților pentru a reduce impactul prin noi tehnologii. Și tocmai pentru că am vrut să diferențiem între gaze de șist, nisipuri bitominoase și alte uh, forme de carburanți, deci între carburanți mai puțin buni și carburanți mai buni. Deci nu are niciun sens acum să capitulăm. Uh, am auzit, am simțit uh, pe pielea noastră lobby-ul, dar dacă creăm acum un caz de prece- uh, un, un precedent, atunci mai târziu vor veni alții care vor avea doleanțe și Eh, cerințe și interese similare și în Parlamentul acesta se împotrivește acestor interese. Eu nu cred că costurile diferențierii sunt foarte mari pentru participanții la piață. În era internetului nu este greu să urmărești o evoluție a diferitelor prețuri. Deci uh, eu cred, uh, domnule comisar, că nu vom putea să acceptăm crearea unui precedent în acest uh, caz. Mulțumesc timp de un minut și jumătate, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă programul de lucru al comisiei este identic cu documentul văzut, atunci titlul punctului 3 include o promisiune și citez o politică privind schimbările de climă care privește într-adevăr spre viitor. Dar în loc de a privi spre viitor, v-aș sugera să privim puțin înapoi. Cum mai bine de 8 ani în urmă, Uniunea Europeană a decis în pregătirea conferinței de la Copenhagen să pregătească un pachet de măsuri. Directiva prin calitatea carbonților este singurul componentă a acestui pachet care nu a fost pusă în aplicare. Reperul 2020 se apropie, urmează conferința de la Paris anul viitor. Uniunea Europeană are nevoie de o aplicare rapidă a acestei directive dacă vrem într-adevăr să ne îndreptăm în direcția creierii societății cu emisii reduse de carbon. Pentru asta e nevoie de măsurări precise determinări precise privind emisiile de gaze cu efect de seră. Fără aceasta nu putem să ne atingem țintele. Europa e în urmă atunci când e vorba de a-și atinge țintele propuse, investițiile s-au blocat. Soluția nu este să continuăm să ardem combustibili fosili. Doamna Reid, un minut. Thank you. Mulțumesc. Sunt încântată să constat că oamenii simpli acum beneficiază de uh, o evoluție internațională pentru că acum au scăzut prețul la petrol și la gaze și asta pentru că în Canada și Statele Unite uh, practic exploatarea de uh, gaz a crescut. Deci acum sigur că există și uh, alte uh, argumente pentru veștile bune pentru pe anii care uh, vin, dar nu trebuie să încercăm să împiedicăm această evoluție. Nu trebuie să uh, stabilim până la urmă obiective care să îngreuneze situația contribuabililor. Eu uh, cred că uh, trebuie să evităm consecințele dezastroase pentru milioane de cetățeni Eh, nu trebuie să eh, suporte eh, contribuabilii costul legat de stabilirea schimbărilor climatice. Mulțumesc. Domnul Zani, următoarea intervenție pentru un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu colegii mei deputați care în această dezbatere ce se prelungește de acum 5 ani, consideră că uh, propunerea actuală a Comisiei este mult depărtată de cea inițială de la care s-a pornit. Și eu personal consider că uh, acest compromis uh, s-a reorientat uh, cumva uh, datorită uh, datorită influenței foarte puternice a lobby-ului Uh, de specialitate. Dar uh, nici măcar nu asta este acum esențial și vreau să spun că există pe lângă combustibilii pe care îi scoatem din pământ eh, forme de energie și de combustibil care se găsesc deasupra pământului, în aerul eh, și în biomasa din jurul nostru și despre acestea ar trebui să purtăm mai multe dezbateri decât despre combustibilul fosil. Mulțumesc, doamna Bieder Uh, următor, următor un minut. E atât de dezamăgitor. Comisia Europeană a diluat această directivă. Noua propunere ignoră câteva recomandări ale Parlamentului European, inclusiv acea privind diferențiarea între diferite tipuri de combustibil. De asemenea, Comisia își ignoră rezultatele propriului studiu de impact. Prin urmare, combustibili extrem de poluanți, cum ar fi petrolul extras din șisturi bituminoase, va fi raportat la același nivel cu ceilalți combustibili fosili convenționali și țărilor li se va permite să raporteze practic eronat. În loc să investim în combustibil curați, ne deschidem piața combustibilor murdari cu emisii mari de carbon. Asta înseamnă că 70% din combustibile din transport s-ar putea să provină din Canada, din șisturile bituminoase de acolo până în 2020. Domnule comisar, vă rog, veniți cu noi propuneri pentru a extinde aplicarea acestei directive dincolo de 2020, ținând cont de natura extrem de poluantă a petrolului ales din aceste șisturi și nisipuri bituminoase. Dacă vrem într-adevăr să luptăm să avem un rol fruntaș în lupta împotriva schimbărilor de climă, trebuie să reducem emisiile din sectorul transportului și noi putem face acest lucru numai dacă știm exact ce ardem. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Bearder. Doamna Lauristin, un minut. Um, um, Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să atrag atenția colegilor asupra unui alt aspect al acestei directive. Uh, nu uh, este vorba doar despre uh, abordarea uh, problematicii din Canada, dar există și producători de petrol în Europa care um, uh, se uh, străduiesc să exploateze uh, până la urmă um, combustibilul într-o manieră mai prietenoasă față de natură. Și în Estonia există asemenea demersuri, inclusiv dacă este vorba de gazele de șist. Deci uh, uh, există locuri de muncă pentru mii de oameni la granița de est cu Estonia, la granița cu Rusia și există și membrii ai minorității ruse care au găsit locuri de muncă acolo. Dacă noi răspângem directiva pentru Estonia, asta înseamnă uh, că se dublează până la urmă șomajul în această regiune pentru că uh, această regiune este una foarte sensibilă la granița cu uh, Rusia. Eu sper ca Parlamentul să țină seamă de asta, uh, pentru că până la urmă există o presiune socială și un risc militar până la urmă. Următoarea intervenție. Mulțumesc, doamnă președintă. Poate că sunt tânăr, poate sunt naiv, dar sper într-un viitor mai bun. Eu Cred că activitatea noastră în ultimii patru ani, datorită intervenției Comisiei, s-a deteriorat. Pentru că, de fapt, noi am înlăturat în această propunere a Comisiei stimulentele pentru cei care ar dori să lucreze mai puțin poluant. Eu cred că nu ne dorim, de fapt, să interzicem utilizarea diverselor tipuri de combustibil, dar trebuie să-i motivăm pe cei care se străduiesc în acest domeniu să aibă o politică prietenoasă față de mediu, să îi răsplătim pentru că ă, dacă renunțăm la criteriile pe care ni le-am propus, ă, mi-e teamă că nu vom face bine mediului în perioada viitoare. Speaker is Mr. Caputo. Mulțumesc. Urmează domnul Caputo, un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Propunerea Comisiei cu privire la metodele și obligația de obligare referitor la calitatea combustibililor prezintă mai multe lipsuri și acest lucru nu permite o diferențiere între intensitatea gazelor cu efect de seră produse diferite de materii prime și automat nu permite nici comunicarea nivelului real de emisii ale combustibilor în funcție de categorii, în baza noilor metode de calcul și, de pildă, șisturile bituminate canadiene, care prezintă un nivel foarte mare de poluare, se ajunge la un nivel uh, de emisii care este inferior celui calculat și acest lucru nu poate fi suportat de piața europeană. În lumina acestor elemente și a comunicării care a fost prezentată de către Comisie cu privire la punerea în practică a directivei privind calitatea combustibililor, cred că putem considera legitim acest demers. Însă, prin evoluarea profundei Comisiei, nu cred că este cazul să pierdem din vedere contextul general în care se situează acest demers, și anume al siguranței energetice, care ca urmare a evenimentelor care au vizat Rusia și Ucraina, totuși nu poate să rămână neinteresant pentru Uniunea Europeană. Cred că, până la urmă, Comisia va trebui ca în continuare să facă eforturi pentru a sprijini conceperea de combustibili uh, cu conținut redus de carbon și cu tehnologii care să îmbunătățească furnizarea de carburant. Speaker on behalf of... Din partea grupurilor, am la vorbitori, urmează doamna Gesine Meissner. Timp de minut doamnă președinte acum se pune problema să reducem cu 6% intensitatea combustibililor uh, până în 2020, așa cum s-a spus. Există și o mare dezamăgire acum foarte clar în legătură cu ceea ce a propus Comisia, că aceste obiective nu sunt destul de ambițioase. Dumneavoastră ați spus că după un uh, proces de 5 ani, după ce se face evaluarea de impact, intensitatea medie de uh, carburanților pro-carburant uh, este, trebuie să fie îmbunătățită și poate că acest lucru ar trebui să scrie și în raport. Cred că ar trebui să ținem cont de mai multe aspecte. Ceea ce am putea spune împotrivă, pentru că, pe de o parte, uh, Competitivitatea Europei joacă un rol foarte important și dependența de import de asemenea, dar se pune și problema dacă IMM-urile pot să reziste în acest, acest context. Nu e vorba de industria mare, mai ales și de Canada, ci e vorba de cei mici. Aș fi vrut să știu dacă Comisia ar putea să ne dea câteva răspunsuri în acest sens. Am ascultat această dezbatere, dar uh, aceste obiective ambițioase nu sunt deloc urmărite și nu mi se pare că acesta merge în sensul Europei. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Meissner, și acum uh, vom trece la Catch the Eye, la procedura care începe cu doamna Flasicova de data aceasta. Vă rog să țineți minte, este un minut. Pan comisar, e veľmi dôležité, aby boli... Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că este necesar să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să atingem obiectivele prevăzute în uh, strategia Uniunii Europeană 2020. Propunerea de directivă nu cred că transmită niciun uh, semnal în direcția unei eficiențe sporite. Această directivă trebuie să țină seama de situația reală și să prevadă obiective reale, reale nu cred că ar trebui să deteriorăm și mai mult situația actuală. Sunt sigură că până la urmă Comisia Europeană va putea face o propunere care să, să, ca să se bucure de sprijinul Parlamentului European și să, uh, să se opună presiunilor din partea grupurilor de lobby. Noi cei care protej, considerăm că protejarea mediului înconjurător vă lansăm un apel Comisiei Europene pentru a veni cu o propunere calitativă. Comisia jasno predloži ono što su dva ključne temelje. am dori din partea comisiei u europskoj uniji fac o propunere clară to su borba protiv klimatskih promjena care reprezintă foarte clar ceea ce facem noi în europeană. Este vorba despre lupta împotriva schimbărilor climatice și, firește, Încă un lucru foarte important uh, se referă la protecția consumatorilor. În momentul în care vorbim despre nu știu, cator, prăjit și ciocolată, vorbim de protecția consumatorilor, în vreme ce aici vorbim despre carburanți și uh, genul de carburanți pe care îi folosesc toți locuitorii Uniunii Europene. În ceea ce mă privește, <clears throat> eu uh, sunt pentru o economie ecologică Dar o economie ca a Estoniei trebuie să fie sprijinită. Nu putem să-i lăsăm pe oameni fără locuri de muncă. Mulțumesc, domnul Anderson. Thank you. Well, I... Mulțumesc foarte mult. Cred că există foarte multă ipocrizie în această dezbatere. Mi se pare foarte uimitor că 94% din uh, sectorul transportului din Uniunea Europeană să depindă din, uh, de carburanți din petrol și Comisia ne lansează acum argumente de ce această măsură nu este de fapt corectă din punct de vedere legal și nu este potrivită. Pe de o parte, trebuie spus că investim mult mai mult în cercetare și în tehnologie pentru dezvoltarea de combustibili alternativi și, pe de altă parte, vedem că există măsuri progresive precum aceasta. Este absolut ridicol ceea ce se întâmplă mai ales uh, considerentul 44 din uh, directiva cu privire la calitatea carburanților, ne face să ne gândim că este absolut imposibil, să ne gândim că ceea ce discutăm aici nu este parte din directivă care asigură respectarea unor standarde minime de protecție a mediului în legătură cu combustibilii. Trebuie să, într-adevăr, să acționăm și sunt de acord cu ceea ce au spus colegii mei de la Socialiști și Democrați, dar și cu ce au spus alți colegi. Mulțumesc! Mulțumesc următorul vorbitor. Doamna Calas. Uh, thank you, Mrs. Chair. I believe that it... Vă mulțumesc, doamna președintă. Cred că este important să nu uităm care este obiectivul nostru și anume reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Estonia are anumite caracteristici specifice, având sectoare industriale foarte pol- uh, care poluează foarte mult. Tocmai de aceea ne-am dorit restructurarea acestui sector pentru reducerea emisiilor. Res- re- respingerea propunerii comisiei ar duce la o sporire a poluării. Imaginea de ansamblu a situației energetice din Europa și dependența de Rusia ar trebui să fie un uh, element la care ar trebui să ne gândim Știm că ne putem confrunta și cu creșterea riscurilor instabilității politice. Sunt de acord cu un sector energetic mai verde, însă nu sunt convins că prin, res- prin respingerea propunerii Comisiei am contribuit la acest obiectiv. Domnul Ferreira. Otóż ja Mulțumesc, sunt foarte mulțumit că pot să intervin la finalul acestei dezbateri pentru că vreau să mă refer la două chestiuni și anume Uh, am impresia că se acordă o mare importanță, <clears throat> în primul rând, calității combustibililor, însă, după părerea mea, ar trebui să facem tot ce ne stă în putință ca să asigurăm și o bună alimentare cu combustibil. Deci, da, e importantă și calitatea, dar să nu uităm de alimentarea cu combustibil. Și acesta este motivul pentru care avem nevoie de o politică comună care să ne permită să îmbunătățim calitatea combustibilului și în același timp să asigurăm și siguranța aprovizionării cu combustibil. În același timp, trebuie să ne concentrăm pe investițiile făcute în dezvoltarea de noi tehnologii. Cred că fondurile alocate în acest sens ar putea să ducă la sporirea Uh, cotei de studii care ne-ar permite să reducem nivelul de dioxid de carbon. Acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Nu v-am rugat să luați cuvântul, în orice caz erați pe listă, nu v-am dat cuvântul domnule Zenche. Care... Acum, acum are cuvântul domnul Ferreira. Domnule președinte, care sim. Mulțumesc, domnule președinte. Acum este rândul meu. Propunerea care a fost prezentată de către comisie cu privire la calitatea combustibililor este în contradicție cu uh, retorica dumneavoastră foarte amplă cu privire la clim protecția climatică și schimbările climatice pentru a obține o economie care nu este bogată în dioxid de carbon. Cred că dacă nu renunțăm la alte alți combustibili neconvenționali, nu o să reușim. În același timp, dacă nu ținem cont de emisiile de eh, gaze cu efect de seră, cred că același va fi rezultatul. Trebuie de aceea să ne gândim la faptul că combustibilii fosili sunt uh, și de tip convențional și de tip neconvențional și până la urmă tot vor trebui să fie înlocuiți. Deci este important ca tocmai uh, toate resursele disponibile să fie foarte bine gestionate. Aceasta înseamnă mai ales că trebuie să fim economi cu astfel de combustibil și uh, propunerea Comisiei uh, nu, este, nu merge în acest sens. Haideți să ne gândim la protocolul pentru folosirea la maxim a resurselor uh, de materii prime care a fost uh, înaintată la Lisabona și aș vrea să vă amintesc ceea ce ne propusesem atunci. Mulțumesc. Acum ultima la Catch the Eye este doamna Moi. Presidente, allora io chiedo. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cer ca la nivel european această directivă să schimbe complet și um, toate aceste, acest combustibil care sunt bazați pe petrol pentru efectul destructiv pe care îl au pentru regiunea, de exemplu, Sardiniei, unde avem o rafinărie privată care are intenția să folosească nisipurile bituminoase. Cer de aceea să se respecte mediul înconjurător pentru că este vorba de o insulă protejată uh, din punct de vedere al mediului și care are și o componentă foarte importantă turistică. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Încheiem acum procedura Catch the Eye și vreau să dau cuvântul domnului comisar Moedas. Mrs. Oops. Mrs. President, thank you, uh, honorable members. Doamnă președintă, vă mulțumesc, stimați europarlamentari. Doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere. Aș dori să reiterez faptul că prin această propunere ne vom atinge obiectivele Uh, de exemplu, reducerea cu 6% a gazelor cu efect de seră până în 2020. Obiectivele directivei, respect, uh, acestei directive este de a reduce emisiile de dioxid de carbon din uh, transportul rutier. Nu ne dorim să descurajăm folosirea anumitor tipuri de combustibil, ci să ne asigur să nu pierdem din vedere obiectivele privind emisiile de, de gaze cu efect de, de seră am luat notă de divergența opiniilor uh, exprimate. V-ați referit la legătura cu acordurile de liber schimb, diferențierea între diferitele tipuri de combustibil, extinderea obiectivelor de mediu dincolo de 2020. Voi transmite toate aceste îngrijorări colegului uh, meu, uh, comisarul de resort, domnul Canete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule comisar. Am încheiat această dezbatere și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi